Werte Kolleginnen und Kollegen, Stimați colegi, în dimineața zilei de 1 septembrie, în urmă cu 75 de ani, a izbucnit cel de-al doilea război mondial. Era vorba despre atacul uh, Germaniei uh, împotriva Poloniei. S-a, pornit un uh, incendiu ideologic care a dus practic la moartea milioane și milioane de oameni și toate astea în numele unei mentalități uh, uh, stupide. Naziștii își doreau practic, practic stingerea unei, uh, unor populații întregi uh, reducerea la sclavie a unor uh, populații întregi uh, și ceea ce stătea la baza acțiunilor lor era așa numitul război total. Totul a început cu un pact cinic între Stalin și uh, Hitler, care viza practic uh, Polonia. Și prin urmare, prin urmare Polonia s-a confruntat dintr-o dată cu atacul din partea a două uh, armate diferite. Dar bineînțeles că acea antantă nu a ținut prea mult și uh, a izbucnit acel război despre care știm cu toții. 60 de milioane de oameni care au decedat, uh, civili, soldați, copii, bătrâni, femei au fost uh, uciși uh, într-o manieră sistematică, au fost alungați din casele lor, au fost uh, reduși la sclafie, au căzut pe câmpurile de luptă, au fost uh, înfiorați de mm, salvele de arme, au fost uh, puși la zid sau pur și simplu uciși în uh, camerele de gazare. Iată, asta s-a întâmplat în, a, în cel de-al doilea război mondial. Și bineînțeles ne amintim cu toții de genocidul împotriva romilor, bineînțeles împotriva evreilor de asemenea. Acest al doilea război civil își aruncă, aruncă până astăzi umbra sa sinistră ne amintim uh, de evenimente dramatice din uh, urmă cu mii de ani. Oarecum ne-am putea, prin urmare, imagina că ceea ce s-a întâmplat uh, în urmă cu 75 de ani poate fi uitat atât de ușor. Până și astăzi trăim sub influența și impresia acestui război mondial și a efectelor sale. Un rezultat al războiului a fost uh, voința generațiilor care au trecut prin primul și prin al doilea război mondial de a crea o ordine în Europa care să facă imposibilă repetarea acestor situații. Cooperarea între popa- popoare uh, Uh, dincolo de granițele uh, fizice, dincolo de granițele economice, dincolo de granițele religioase, ei, această voință de colaborare a creat Europa pe care o avem astăzi. Iar această adunare parlamentară este rezultatul respectivei voințe. Aici, în sală, se află eurodeputați care reprezintă națiunile europene independente. În Parlamentul nostru se află eurodeputați care reprezintă rase diferite, religii diferite, uh, convingeri religioase, uh, politice, îmi cer scuze, uh, diferite. Dar cu toții avem aceeași voință în fond și uh, la urma urmei, aceea de a nu mai permite izbucnirea unui război pe continentul nostru. Este uimitor uh, faptul că, iată, am reușit să ajungem la această în, înțelegere în ciuda istoriei care ne, ne-a caracterizat. Pentru mine, de fiecare dată, în momentul în care intru în sala aceasta a plenului european, uh, este, îmi dau seama că, iată, independenți, reușim să creăm o Europa care a depășit războiul, a uh, depășit uh, granițele, a depășit zidurile. Datorită înțelegerii dintre noi, datorită voinței noastre, am reușit să trăim astăzi, să creăm astfel astăzi o Europa unită care merge dincolo, care depășește cu mult înțelegerea aceea infamă de la Ialta. Înțelegerea care domnește între noi ne poate ajuta să prevenim izbucnirea unui nou război mondial, dar bineînțeles că nu există nicio garanție care să ne asigure că acest război nu va mai putea uh, izbucni din nou. Am creat uh, structuri și or, am, ne-am organizat în așa fel încât probabilitatea izbucnirii unui nou război uh, să scadă. Dar dacă însă aceste structuri transnaționale dispar, bineînțeles că apare din nou pericolul ca eur, uh, ultranaționalismul, xenofobia, uh, rasismul să se întoarcă din nou pe teritoriul Europei. Am creat un fel de sistem european, uh, imunitar împotriva Europei, dar împotriva războiului, dar războiul există în continuare în lume. Există în continuare europeni care se tem de război și există din nou uh, dorința de a crea uh, granițe. Trebuie să fim foarte precauți. Libertatea și uh, deschiderea sunt privilegiile de care se bucură generația pe care o reprezint eu. Eu, în calitate de german, german mă număr printre cei care, deși nu au participat la război, au o responsabilitate pe care și-au asumat-o și pe care trebuie să o ducă la bun uh, sfârșit. Această responsabilitate se caracterizează prin uh, toleranță, respect, independență. Noi știm că aceste principii nu pot uh, să rămână doar pe hârtie, ci trebuie să fie transformate în realitate, iar Parlamentul European se asigură că aceste principii sunt într-adevăr puse în uh, realitate. Și tocmai de aceea responsabilitatea noastră a Parlamentului European este aceea de a ne asigura că respectul, pacea, toleranța sunt întărite în fiecare zi în parte, pentru că în fiecare zi în parte aceste principii sunt uh, subminate de către cineva. Și tocmai de aceea Parlamentul European este un bun instrument, nu singurul, dar un bun instrument pentru a apăra respectul de pace aici în Europa. Gândindu-ne la victimele celui de-al doilea război mondial, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a garanta libertatea în Europa, pacea în uh, Europa și respectul de asemenea. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Acum ne întoarcem la cotidianul muncii noastre. Astăzi voi începe cu o, un comentariu de natură tehnică. Uh, Vom avea astăzi parte de o poză a plenului, așa o poză cu o panoramă de 600, 360 ă, ă, de grade și trebuie să vă dau niște indicații. Ă, poza va fi constituită din mai multe inst- instantanee și tocmai de aceea vă rugăm frumos ca în momentul în care aparatul foto se, se îndreaptă asupra voastră să zâmbiți și să vă uitați în obiectiv. Deci vă rog frumos să zâmbiți pentru că e tare important pozele or să fie publicate. Asistentul fotografului vă va indica momentul în care aparatul foto se îndreaptă în direcția dumneavoastră. Prin urmare, uh, urmăriți-l cu atenție. Dumneavoastră uh, sunteți asistentul, deci domnul uh, cu pulover alb este asistentul fotografului și uh, domnia sa vă va face un semn și dumneavoastră trebuie să știți că în momentul în care vedeți uh, semnul trebuie să zâmbiți. Camera, aparatul foto va rămâne în, uh, în uh, sală până la finele votului. Vă rog frumos, mi s-a spus să vă, transpis, să vă transmit, să nu atingeți aparatul la ieșirea din sală. Nu știu de ce e nevoie de această indicație, dar mă rog. Uh, Pozele astfel rezultate vor fi publicate pe site-ul Parlamentului European, dar pot fi folosite de asemenea și pentru propriile dumneavoastră activități de comunicare pe propriile dumneavoastră canale de comunicare. Prin urmare, sper că ați înțeles despre ce este vorba. Dacă domnul uh, pulăvăral vă face semn, vă rog frumos să